Bueno, vamos a empezar. Haideți să începem. Avem multe de făcut. O să începem cu câteva comunicări, anunțuri pe care n-am putut să le fac în această dimineață. Mai întâi, aș uh, vrea să adresez mulțumiri doamnei Mogherini pentru prezența domniei sale în plen săptămâna trecută, când am vorbit despre problemele legate de drepturile omului. Domnia sa a rămas alături de noi în plen, ceea ce e o veste bună pentru noi toți cei care lucrăm la problemele drepturilor omului. Și mă bucur că angajamentul pe care l-a exprimat când și-a preluat mandatul, iată că e respectat. După cum știți, au fost adoptate câteva rezoluții. Alexei Navalny din Rusia, un alt caz din Pakistan, situația de după atacul împotriva școlii din Peshawar. Am mai avut o altă rezoluție cu privire la situația urgentă din Egipt, iar în paralel am redactat o scrisoare. E o metodă pe care am început să o folosim mai des în ultimul timp, o scrisoare, ziceam, pe care am trimis-o lui Sheikh Alil Alani este ambasadorul regatului Bahrain, o scrisoare cu privire la opoziția din Bahrain. Noi am monitorizat conflictul de acolo și în scrisoarea pe care am trimis-o am spus că vom uh, urmări cu atenție toate evoluțiile de acolo. Ca întotdeauna, problema drepturilor omului are un slot, un interval orar alocat în plen, care trebuie păstrat și dacă putem chiar să îl uh, extindem. Întotdeauna vor exista motive pentru a insista pe aceste probleme și a crește gradul de conștientizare în rândul publicului. De asemenea, mai am avut o problemă despre Kirghistan, acolo propaganda împotriva homosexualilor, o altă problemă în Libia, Violența e în creștere în această țară și am mai făcut uh, și o declarație cu privire la domnul Raif Badawi, un deținut uh, pe motive de conștiință în Arabia Saudită, despre cazul căruia vom vorbi mai încolo. A fost condamnat la o mie de lovituri de bici care îi vor fi administrate pe parcursul la câtorva luni. Vinerea aceasta care urmează, va fi supus unei uh, noi pedepse. Vom avea un uh, schimb de vederi pe această problemă și vom uh, avea o intervenție din partea soției și fiicei sale un pic mai încolo. Vom examina așadar cazuri grave asupra cărora ni s-a atras atenția și vom vedea situația mai multor activiști despre care vom vorbi. Acum însă, haideți să trecem la întrebări. Întrebări pe care le-am primit din partea mai multor uh, colegi. Ideea este că deputatul sau colegul care propune această întrebare primește două minute pentru a-și rosti întrebarea, astfel încât uh, cei de la Serviciul de Acțiune Externă să poată să răspundă. Vom începe cu domnul Desmecher, care are o întrebare referitoare la fetele din Cibok care au fost răpite de Boko Haram. Vă rog, dacă sunteți gata. Mulțumesc! Dragi colegi, e vorba despre secta Boko Haram din Nigeria. Boko Haram a fost un subiect de dezbatere tot mai aprins în ultimii ani, pentru că metodele lor sunt tot mai brutale și mai barbare. Aș putea folosi și multe alte adjective, dar ideea este că crimele în masă pe care le fac sunt tot mai multe și tot mai numeroase. Știți exemplele recente și acum că E și Comisia sunt aici în sală, o să, o să rog reprezentanților să ne pună la curent cu două cazuri. Mai întâi, situația fetelor răpite de Boko Haram din Cibuc. Aproape 200 de fete au fost răpite și știu că majoritatea încă mai sunt ținute în captivitate de către secta aceasta. Fiecare zi pe care aceste fete o petrec în captivitate e prea mult, dar 9 luni e de-a dreptul absurd, mai ales știind că multe dintre aceste fete au fost uh, violate în repetate rânduri și că multe dintre ele sunt în ultimele luni de sarcină. Întrebarea mea e ce face Uniunea Europeană, ce fac statele membre concret pentru a ajuta autoritățile nigeriene să elibereze aceste fete. O să vă rog să ne spuneți care e situația, care sunt ultimele informații. Poate că ați primit o informare, vreo confirmare sau vreo declarație cu privire la progresul înregistrat, dacă există vreun progres. În al doilea rând, accent, ă, atacul recent la GABA. Cred că ar fi ă, bine să ne spuneți ce s-a întâmplat exact acolo, pentru că numărul victimelor ă, Uh, pare să fie incert, se vehiculează 100 până la 2000 de victime. Vreau să știu dacă delegația noastră a anchetat să vadă care sunt cauzele reale ale acestei crime și, în fine, e clar că secta Boko Haram e tot mai arogantă, tot mai puternică și cred că e nevoie de o strategie internațională antitero pentru a convinge. Vreau să știu ce face Uniunea Europeană pentru a elabora și a aplica o astfel de strategie. Mulțumesc. Președinte. Mulțumesc, domnule Demecher. Înainte de la da cuvântul reprezentantului SAE, vreau să spun că am dezbătut această temă cu doamna Mogherini miercurea trecută, înainte de acest ultim atac. Deci am discutat la Strasburg. Cine răspunde la întrebare din partea SAE? Da, eu. Mulțumesc. Dar Tevaca mă numesc și uh, sunt uh, răspunzătoare de Nigeria din partea SEAE. Știți că atunci când uh, au fost răpite aceste fete de la Ciboc în aprilie, Uniunea Europeană a condamnat imediat răpirea lor și pe 15 aprilie înalt reprezentat uh, a emis o declarație în care uh, condamna acest act și cerea eliberarea imediată a celor fete și condamnarea sau um, aducerea în justiție a celor responsabili. De atunci, uh, desigur că am făcut multe declarații și am avut mai multe dialoguri. Chiar săptămâna trecută, după cum bine ați uh, notat, uh, doamna Mogherini a venit în plen și a răspuns la întrebări. Criza de securitate, inclusiv răpirea acestor fete, e o prioritate pe agenda noastră de dialog cu guvernul nigerian și am invocat acest lucru și la ultima sesiune de dialog pe 27 noiembrie, în dialogul interministerial. Uniunea Europeană i-a cerut guvernul nigerian să-și intensifice eforturile nu doar pentru a aduce fetele înapoi, ci și pentru a îngrădi, a eradica violența și a împiedica alte răpiri pe viitor. Noi am transmis autorităților nigeriene că vrem să vedem o abordare mai cuprinzătoare, nu doar militară, ci o abordare care să vizeze cauzele primare ale violenței, adică să se facă ceva pentru protejarea populației, mai ales uh, protejarea femeilor și copiilor. În lupta împotriva Boko Haram trebuie să câștigăm mințile și inimile oamenilor și forțele de securitate nigeriene trebuie să respecte drepturile omului Uniunea Europeană a sprijinit uh, forțele nigeriene în mai multe uh, privințe. Avem uh, o contribuție prin instrumentul de stabilitate și pace. Ajutăm prin consultanță la teme precum radicalizare, antitero și drepturile omului. Ajutăm autoritățile nigeriene să își intensifice eforturile în tot acest domeniu. De asemenea, am uh, pus la dispoziție fonduri pentru a îmbunătăți situația de securitate a femeilor în Nigeria și există servicii de protecție și mecanism de raportare pentru fetele și femeile care sunt uh, victime ale violenței de gen. Avem un proiect cu UNICEF uh, demarat recent care dorește să îmbunătățească situația fetelor și a copiilor care locuiesc în aceste zone de conflict, mai ales în zona Mono. Acolo se află și școala din Ciboc. Vrem ca pentru ei să existe mecanisme de, de trimitere și de sprijin adecvate. Avem un parteneriat global pentru educație, la care Uniunea Europeană este contribuitor. După răpirea din Ciboc, statele membre au uh, venit cu sprijin suplimentar pentru guvernul nigerian. Am pus la dispoziție asistență în domeniul uh, colegiului de informație um, și în uh, ce privește forțele nigeriene care vor să să asigure securitatea populației. Noi, în mai, în iunie, și apoi în septembrie ne-am întâlnit la conferința de securitate cu partenerii din Nigeria și acolo împreună cu um, parteneri internaționali și cu țările din vecinătate, Uniunea Europeană a, a fost uh, reprezentată și a dialogat. Uh, alt reprezentant pentru Sahel este cel care reprezintă Uniunea în acest forum. Știm că e nevoie de cooperare suplimentară și am cerut ca angajamentele luate la aceste conferințe să fie îndeplinite. Avem un grup operativ comun, controle la frontieră comune și un centru de informare. Uniunea Europeană poate să ajute Nigeria și țările vecinate în combaterea terorismului și avem deja activități pe care le derulăm, dar până la urmă doar dacă există o cooperare regională puternică și un leadership puternic la nivel regional, doar așa poate fi uh, eradicată această amenințare. Iar Nigeria trebuie să-și asume rolul principal. După cum spuneam, combaterea terorismului este o prioritate pe agenda noastră și asta de ceva vreme. În ianuarie, când s-a întâlnit uh, Consiliul pentru Afaceri Externe, S-a vorbit despre această problemă când se va întâlni din nou în, în februarie. Vom vorbi despre nordul Africii și despre uh, toată această zonă care suferă din cauza conflictelor. Noi vom uh, acorda și mai mult sprijin pe viitor. Întrebați uh, care va fi strategia UE în privința sectei Boko Haram, stimate eurodeputat. Ei bine, să știți că punem la punct o astfel de strategie și va trebui să răspundem la provocările comune. Pentru asta va trebui să începem prin a face ceva în privința crizei umanitare care crește zi cu zi. De asemenea, există o amenințare comună la adresa tuturor populațiilor de acolo, în special a femeilor și copiilor. Pe termen lung vrem să creăm oportunități socioeconomice, să oferim servicii de bază și să creștem reziliența. Vrem să existe instituții robuste și responsabile. În plus, un alt obiectiv ar fi să intensificăm cooperarea regională pentru a depăși amenințările de securitate imediată și pentru a spori dezvoltarea și cooperarea regională și economică. Discutăm cu toate serviciile Comisiei și uh, ne gândim să folosim uh, instrumentul pentru politici externe și alte instrumente pentru a vedea cum să facem astfel încât să întreprindem acțiuni care să ne permită atingerea acestor obiective. Și când zic că ne consultăm cu alte servicii, mă gândesc și la statul major și la colegii de la planificare și management de criză. Mulțumesc! Președinte, mulțumesc! Acum nu știu dacă domnul Demecher este mulțumit cu acest răspuns. Da, sunt mulțumit, mulțumesc. Ehm, totuși aș vrea să întreb concret despre starea acestor fete. Ce știți? Am uh, aflat că s-au uh, luat câteva inițiative, că există o strategie pe termen lung pentru a rezolva cauzele primare, dar, concret, sunt 200 de fete acolo care trebuie să fie eliberate acum. Ce progres ați înregistrat în această privință? Acum, știu că, într-o oarecare măsură, suntem neajutorați, nu putem face nimic, dar întrebarea e aceeași, o repet. Aveți ceva pozitiv, o vreo informații pe care mi-o puteți spune despre ce se întâmplă acolo și apoi, în cea de-a doua privință, delegația noastră de la Abuja este prezentă, încercă să afle ce s-a întâmplat. Da, în ce privește răpirea fetelor, ca și dumneavoastră și noi am pus această întrebare de mai multe ori în timpul întâlnirilor de dialog cu autoritățile nigeriene și uh, autoritățile ne-au răspuns că nu au vești despre starea fetelor. Știu că probabil fetele au fost uh, despărțite, nu mai sunt ținute într-un singur grup, ci trimise în mai multe țări. Am primit ceva informații de la serviciile statelor membre care ne-au spus că au trimis drone acolo în zona respectivă și uh, încearcă să vadă ce se întâmplă dar în ciuda, în ciuda tuturor acestor lucruri nu se poate raporta nicio veste bună și, din păcate, am pus această întrebare și la ultima noastră întâlnire și, din păcate, Ministerul de Afaceri Externe nu ne-a putut răspunde nimic. Să știți că nu e ușor să vorbești cu um, Ministerul de Apărare din uh, Nigeria pentru că responsabilitățile nu sunt foarte clare, nu se coordonează bine între ei, e foarte greu să ajungi să stai de vorbă cu interlocutorul potrivit și să obții răspunsuri. După cum știți, delegația Uniunii Europene din Nigeria nu are profilul de securitate perfect, nu avem acolo un consultant de securitate în delegația noastră, ceea ce face ca dialogul să fie unor mai dificil pentru noi, pentru că nu știm cu cine să vorbim și noi nu avem un interlocutorul potrivit în rândurile noastre. Dar lucrăm la asta și e parte din strategia noastră de a ne crește propria capacitate sau capabilitate de securitate. Statele membre care dețin această capacitate, din păcate, nu sunt um, întotdeauna foarte dispuse să ne împărtășească informații, dar, uh, din câte știu, uh, în această situație a fetelor nu există informații. În ce privește baga, îmi pare rău că nu v-am răspuns uh, de prima dată. Știți că a fost uh, sequestrată baza militară din Baga. Acolo există un grup operativ uh, multinațional din Nigeria, Chad. Mai multe trupe au fost staționate acolo. Însă Baga era considerat un loc foarte periculos și nu toate țările și-au trimis totuși trupele până acolo. Baza respectivă a fost uh, capturată și după câteva zile uh, Boko Haram nu numai că a demolat toată baza respectivă, ci uh, a atacat și satele învecinate. Cifrele sunt undeva între 200 și 2000 de victime, nu se știe, locul respectiv nu e foarte accesibil nu știm, va, vom încerca să obținem o confirmare a acestei cifre, dar mm, credem că mm, cifra e undeva de ordinul sutelor. Nu știm exact însă. Știm uh, însă câți oameni au fost rămutați pentru că au ajuns în țările învecinate și au putut fi numărați. Știm că mii de oameni au fugit în uh, în Ciad și în celelalte țări. Delegația noastră urmărește îndeaproape aceste evenimente și împreună cu statele membre monitorizăm situația și, cum ziceam, participăm la sesiuni de dialog cu guvernul nigerian. Va fi o prioritate pentru noi în continuare și, cum ziceam, încă ne ajustăm uh, strategia Uniunii pentru a avea o reacție adecvată la amenințarea Boko Haram, care Boko Haram, care nu este o amenințare doar pentru Nigeria și pentru noi și pentru toate țările din zonă. Vrem ca strategia noastră să fie cea mai bună posibilă. Mulțumesc. Președinte. Întrebările nu ar trebui să dureze atât de mult pentru că nu ne mai rămâne timp să le adresăm pe toate. Dar cred că partea a doua a răspunsului, care a fost mai concretă, era de fapt uh, răspunsul la întrebarea domnului Demecher. O să vă rog să fiți mai concret când dați răspunsurile, pentru că avem multe întrebări și nu avem suficient timp. Mergem mai departe. Doamna Lochbiller are o întrebare cu privire la Nepal, cu privire la Comisia pentru Reconciliere și Adevăr. Da, este vorba despre o lege pentru înființarea acestei comisii de reconciliere și adevăr. ONU, prin uh, biroul înaltului comisar, a condamnat și a criticat această lege pentru că legea respectivă nu este adecvată și nu corespunde cu obligațiile internaționale asumate de Nepal. Asta pentru că permite sau absolvă crime care sunt considerate crime conform dreptului internațional. Uniunea Europeană însă n-a făcut nicio declarație, nu a vorbit cu o singură voce pentru a condamna această lege și nu a apărut niciun text de condamnare din partea Uniunii Europene după ce această lege a fost uh, adoptată. Uniunea Europeană spune că dorește să apere drepturile omului și statul de drept, așa că mă întreb de ce nu a emis o declarație prin care să încurajeze înfăptuirea justiției și să se opună acestei uh, amnistii a celor care fug de responsabilitate. Și apoi trebuie să monitorizăm cum e aplicată această lege, să vedem dacă se acordă vreun sprijin ONG-urilor care luptă împotriva acestei legi. Apoi, vreau să văd uh, dacă Uniunea Europeană înțelege că această lege refuză dreptul victimelor la reparație și că se impune o reconciliere forțată, iar uh, demersurile judiciare pe care le-ar putea um, cere victimele sunt interzise. Se compromite practic integritatea judiciară a sistemului și Comisia are o putere discreționară de a amnistia o serie foarte largă de crime. Și apoi, uh, cu titlu informativ, uh, vă spun că Thomas Bell a scris o carte publicată în august 2014 în care descrie faptul că a existat o colaborare din partea europenilor în comiterea de încălcări grave împotriva drepturilor omului în timpul războiului civil din Nepal. Serviciul secret al Marii Britanii MI6 a antrenat și a finanțat serviciile de securitate din Nepal în operațiuni de contrainsurgență prin operațiunea Mustang, care a însemnat o complicitate, practic, în arestarea, tortura și uciderea mai multor persoane. E la curent um, Uniunea Europeană cu aceste lucruri? Domnul Peter Noi are cuvântul ca să răspundă. Thank you, uh, Madam Chairman. I think Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că este momentul potrivit de a face un schimb de păreri cu privire la Nepal. Vă mulțumesc așadar foarte mult pentru întrebări. Această comisie pentru adevăr și reconciliere și legea aferentă este un pas important în procesul de tranziție. Pe baza acestei legi se întâmplă următoarele. Sunt înființate două comisii, una pentru adevăr și reconciliere și alta cu privire alta pentru uh, investigarea situației persoanelor dispărute. În ciuda pașilor făcuți până acum, această lege nu respectă standardele internaționale referitoare la justiția de tranziție. Un alt coleg de-al dumneavoastră chiar a vorbit despre aceste defecte. Serviciul nostru este conștient de aceste lucruri. Știm și că organizațiile pentru drepturile omului au contestat această lege în fața uh, Uh, uh, Curții Supreme din Nepal, unde se află încă în analiză. Noi susținem un proces de tranziție pașnic, inclusiv acest acest concept de justiție de tranziție. Suntem în legătură cu organizațiile ale societății civile, cu autoritățile din Nepal și cu experți juridici care au uh, vorbi despre un model, care să un model de justiție care să respecte dreptul, uh, dreptul internațional. La cel mai înalt nivel politic, vă amintiți că domnii președinți Van Rompuy și Barroso au discutat acest proces de tranziție cu primul ministru din Nepal atunci când el a vizitat Bruselul în septembrie anul trecut. Domnul comisar Pibal a Uh, vorbit despre aceste probleme în vizita sa în Nepal în octombrie. Credem că aceste discuții au contribuit foarte mult la procesul de tranziție din Nepal, dar e clar că nu am, nu am ajuns la rezultatul dorit încă. În momentul de față, dacă ar fi să emitem, dacă ar fi să lansăm un, uh, o declarație comună Uh, cu privire la această lege am, uh, am uh, perturba un proces de tranziție foarte delicat și așa. Mm, autoritățile din Nepal și-au impus un termen limită de 22 ianuarie pentru uh, a ajunge la un consens între liderii politici. Am încurajat acest lucru, dar termenul cu siguranță va fi depășit. Coordonatorul ONU din Kathmandu a emis astăzi o declarație din partea comunității internaționale din Nepal, deci inclusiv din partea UE, și și-a exprimat preocupările și a îndemnat părțile negociatoare să uh, reînceapă discuție, discuțiile. Există și un aspect financiar aici. Uh, este vorba despre un um, uh, fond care trebuie să ajute persoanele strămutate și persoanele ajutate de uh, persoanele afectate de conflict. De asemenea, noi susținem uh, persoanele care au fost afectate în urma acestui război civil, persoanele dispărute și uh, mai ales copiii afectați. Referitor la întrebarea legată de cartea lui Thomas Bell, Autoritățile britanice au avut deja o reacție în presă, în ziarul Guardian, de exemplu. Um, deci cred că nu trebuie să intervenim noi pe această temă. Uniunea Europeană va continua să monitorizeze procesul de tranziție. Obiectivul este ca Nepalul să își continue această tranziție democratică și pașnică și ca această atenție să se alinieze standardelor internaționale. Nepalul este cel care trebuie să ia deciziile care se impun. Vă mulțumesc. Doamna președinte, vă mulțumesc foarte mult. Vom continua acum. Avem o întrebare din partea doamnei Ana Gomes, care nu este aici, dar voi pune eu întrebarea în locul ei. Voia să pun o întrebare legată de Etiopia. Aceasta este ce eforturi a demarat Uniunea Europeană pentru a asigura eliberarea deținuților de conștiință etiopieni, Eskinder Nega, Riot Alemu și Andargaciu Tsege, ultimul dintre aceștia fiind și cetățean britanic. Ambasadele Uniunii Europene au vizitat acești deținuți în ultima vreme, uh, care este starea lor de sănătate. Știm că unii dintre ei sunt foarte bolnavi. De asemenea, care sunt consecințele politice în relațiile UE-Etiopia referitor la um, acest, această detenție din partea SEAI. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare și că îmi dați ocazia să uh, răspund întrebării doamnei Gomes. Sunt Claudia Vida, sunt uh, șef de unitate la SAE, responsabil pentru țările africane. Relația noastră cu Etiopia este una foarte complexă și îndelungată. Discutăm chestiuni legate de drepturile omului, securitate și multe altele. Dialogul politic cu Etiopia, cu autoritățile din Etiopia, este la nivel înalt și este foarte intens. În, în discuțiile noastre cu ei, întotdeauna vorbim despre uh, libertatea de exprimare, libertatea de opinie, Um, vorbim de asemenea și despre uh, garantarea um, uh, procedurilor în timpul proceselor. Am discutat de asemenea proclamația antiteroristă pe care o, despre care credem că este instrumentalizată de către stat pentru a instiga la, la teamă, la ură. Am emis de asemenea două declarații cu privire la arestarea unor jurnaliști și blogări. Monitorizăm îndeaproape procesele acestora de la Addis Abeba. Delegația UE și reprezentanții statelor membre din Addis Abeba monitorizează aceste uh, trei procese ale acestor deținuți de conștiință. Unul dintre ei, după cum ați spus și dumneavoastră, are Uh, dublă cetățenie. Păstrăm uh, legătura cu rudele și familiile celor aflați în închisoare și ne oferim sprijinul atunci când este nevoie. Acest lucru s-a întâmplat în 2013, când um, Riota Limu a făcut greva foamei, uh, și noi am avut o reacție rapidă atunci când am fost contactați de familii și am adus cazul lui în uh, discuțiile cu autoritățile etiopiene. Um, celelalte două cazuri le-am discutat cu dumneavoastră în această comisie în septembrie, mai ales cel al cetățeanului britanic. autoritățile britanice au avut posibilitatea să trimită reprezentanți acolo. Ni s-a confirmat în decembrie că este într-o stare de sănătate bună. Deși nu am fost întrebată, aș dori să adaug că Etiopia a uh, emis două sentințe pentru doi cetățeni britanici de origine etiopiană cu acuzația că ar uh, dori să uh, instaureze un stat islamic în uh, Etiopia. Ne vom asigura că sunt uh, respectate garanțiile procedurare în timpul procesului. Etiopia este unul dintre cei mai mari uh, contribuitori la uh, forțele armate africane este lider în negocierile regionale în, uh, între părțile aflate în conflict în Sudanul de Sud. Atunci când avem discuții cu ei, ne concentrăm foarte mult pe drepturile omului. Considerăm că este foarte important să menținem acest parteneriat și să îl consolidăm în diferitele foruri de dialog pe care le avem și includem aici și drepturile omului și protejarea apărătorii dreptur, apărătorilor drepturilor omului. Din punctul nostru de vedere, cred că aceasta este cea mai bună soluție pentru a avea progrese. Mulțumesc. Președinta, Da, acum cuvântul doamnei Vergia, care are o întrebare legată de Maroc și înrăutățirea situației de acolo. având în vedere răspunsul pe care l-am primit cu privire la Etiopia, uh, mi-e și frică să mă gândesc uh, ce răspuns vom primi pentru Maroc. Pentru că, din câte am auzit acum, Etiopia este considerată de către Serviciul pentru Afaceri Externe o țară normală, cu care avem o relație normală. Bine, mă rog, îmi cer scuze, nu, nu voi uh, discuta acum despre uh, întrebarea pe care nu am pus-o eu. Uh, Uh, dar mi se pare că răspunsul a fost uh, indecent. Acum, referitor la Maroc. Am avut ocazia să discutăm situația drepturilor omului de acolo. Um, ONG-urile mari au, uh, ONG-urile mari internaționale au vorbit deja, de, deja despre preocupările pe care au referitor la drepturile omului în uh, Maroc, mai ales situația apărătorilor drepturilor omului. Anumite ONG-uri din uh, Maroc uh, își văd uh, activitatea blocată. Li se blochează inclusiv reuniunile, nu, mai au acces la săli. Khadija Riadi a, primis, a primit uh, premiul ONU pentru drepturile omului în 2013, deci are o recunoaștere internațională, este uh, o figură emblematică a ONG-urilor pentru drepturile omului din Maroc. Mai există și alte persoane, tot apărători ale drepturilor, ai drepturilor omului, care uh, sunt și ei victime ale sistemului din Maroc uh, și ei, figuri emblematice, sunt uh, prizonieri politici uh, pot să vorbesc și despre, despre jurnaliști, despre studenți, um, militanții mișcării 20 februarie. Sute de prizonieri politici sunt acum uh, deținuți în uh, sunt acum reținuți în închisorile din Maroc. După cum uh, am spus, și nu fac decât să mă repet pentru că am mai discutat această Uh, chestiune. Aș dori să am un răspuns cât se poate de precis, dincolo de uh, vocabularul administrativ uh, folosit în mod curent. Mai ales având în vedere statutul pe care îl au acum uh, uh, negocierile cu Marocul și uh, planul de acțiune pentru statutul avansat, aș vrea să știu concret cum este implicată societatea civilă cum putem face ca lucrurile să meargă mai departe, cum sunt discutate statul de drept, democrația, guvernanța în acest cadru. Și cum putem să sporim, să consolidăm rolul societății civile dacă ONG-urile din Maroc își văd activitatea blocată, dacă reprezentanții lor sunt trimiși la închisoare, din momentul în care uh, critică și în cel uh, critică uh, sistemul. Nu este vorba despre o democrație și nu putem să avem asemenea termeni referitori la situația din Maroc. Mulțumesc, doamnă Vergia. Domnul Savage va răspunde. Mulțumesc, doamnă președinte. Întâi de toate, dialogul cu Maroc este deschis, sincer și constructiv, în toate domeniile, inclusiv domeniul drepturilor omului și democrației. Dorim să promovăm drepturile omului în Maroc și prin dialogul politic la înalt nivel. Domnul comisar Han a fost acolo în decembrie 2014 dar și prin Comitetul de Asociere și uh, prin dialogul specific pentru drepturile omului. Există un dialog politic consolidat și și directorul nostru politic, conducătorul nostru politic uh, conduce aceste dialoguri. El a încurajat implementarea unor importante reforme prevăzute de Constituția adoptată în 2011. Acest dialog se va desfășura pe termen lung și vizează insta uh, instalarea unei încrederi reciproce între părți. Reprezentantul pentru drepturile omului va fi în misiune în Maroc cât se poate de curând, chiar uh, Săptămâna viitoare vor avea loc discuții cu interlocutori importanți. Tema discuției va fi drepturile omului și, firește, reprezentantul Uniunii va uh, împărtăși preocupările noastre. În cadrul cele de-a opta ședințe cu privire la drepturile omului, care a fost uh, organizată recent, Uniunea Europeană și-a exprimat uh, preocupările referitoare la nerespectarea drepturilor omului în Maroc, nerespectarea uh, situația, situația acestor prizonieri. De asemenea, menținem o legătură constantă cu reprezentanții societății civile pentru a Uh, vedea care este părerea lor asupra situației și încercăm să le oferim sprijinul în anumite inițiative care vizează promovarea drepturilor omului și democrației. De asemenea, încercăm să folosim um, uh, instrumentul european pentru drepturile omului și democrație, este vorba despre un fond care uh, susține activitățile de monitorizare din partea societății civile, deci cooperează direct cu ONG-urile. Continuăm cooperarea cu guvernul marocan în ceea ce privește drepturile omului. Încercăm să avem o abordare transparentă și favorabilă incluziunii care promovează un parteneriat uh, cu societatea civilă, mai ales în ceea ce privește egalitarea, egalitatea și uh, de asemenea există un program de sprijin bugetar pentru uh, egalitate între femei și bărbați. Acest program a fost adoptat în iunie 2013. În ceea ce privește justiția, există sprijin bugetar pentru reforma justiției, justiție în valoare de 70 de milioane de euro, program adoptat în septembrie 2013 și, de asemenea, există și un program pentru migrație care vizează integrarea socioeconomică a emigranților. Suma este de 10 milioane de euro și programul a fost semnat la sfârșitul lui 2014. Există de asemenea un sprijin instituțional uh, în valoare de 3 milioane de euro la Camera Reprezentanților din Parlamentul Marocan, care susține un uh, plan de dezvoltare adoptat de Parlament la începutul 2014. Și încă o inițiativă în valoare de 3 milioane de euro uh, pentru Delegația Interministerială pentru Drepturile Omului. Iată, în cadrul cooperării cu Marocul, uh, un instrument la fel de important este și Comisia Parlamentară uh, Comună, Mixtă care oferă ocazii multiple pentru uh, schimburi și dialog între reprezentanții cetățenilor celor două țări. După cum vedeți, este vorba despre un dialog deschis. Discutăm despre cazurile pe care le-a menționat doamna Vergia și discutăm întotdeauna cazuri specifice Uh, cu ei în timpul acestor discuții. Sprijinul nostru pentru societatea civilă este unul foarte puternic și prin noua Constituție adoptată în 2011 uh, încercăm să susținem uh, respectarea acesteia și mai ales respectarea reformelor care au fost adoptate. și încercăm să sprijinim atât uh, spiritual cât și material societatea civilă. Mulțumesc! La ultima pregunta. Se adresăm ultima întrebare. Eu am ultima întrebare și este legată de Kazakhstan. Știți că pe 27 decembrie, la cerere Interpol, Cetățeanul Murat Ketebaev din Kazakhstan a fost arestat în Spania. Este unul dintre cei mai importanți conducători ai partidului de opoziție ARA. Era, se afla la Madrid pentru că um, atunci avea de-a face cu cazul unui alt dizident kazak care solicitase azil politic în Spania. Deci Practic este vorba despre două persoane care sunt lideri importanți ai opoziției din Kazakhstan. Dumnealui a vorbit deja cu um, Parlamentul European, a participat la reuniuni cu unii dintre uh, eurodeputați și a subliniat situația dificilă a militanților pentru drepturile omului din Kazakhstan. Mandatul uh, de arestare al domnului uh, a fost lansat de Interpol și ceea ce este scandalos este faptul că domnului are statut de refugiat în Polonia, un alt stat membru al Uniunii Europene. Deci, practic, este vorba despre cineva care a primit uh, statut de refugiat într-un stat membru, dar este arestat în alt stat membru. în prezent, din fericire, urmează să fie eliberat pe cauțiune, dar așteaptă să fie condamnat. Procesul nu a fost încă oprit și trebuie să ne asigurăm că este eliberat. Evident că sistemul judiciar spaniol este cel care l-a eliberat pe cauțiune, dar nu știm ce face uh, Uniunea Europeană, nu știm ce face SEAE, deci am vrut să adresăm această întrebare pentru ca să ni se dea o idee despre ceea ce puteți să faceți și ceea ce faceți. Și cred că îmi va răspunde Andron Perkausken. Thank you, Madam Chair. This is indeed aware of the case of uh, Mr. Murad Da, într-adevăr, cunoaștem cazul domnului Ketabayev și, după cum ați spus uh, corect, uh, pe 15 ianuarie dumnealui a fost eliberat, dar încă trebuie să um, participe la o audiere cu privire la extradare și nu poate părăsi țara. Um, există un um, acord de extradare bilateral între un stat membru și o țară terță, deci practic nu se încadrează în um, legislația UE și noi nu putem interveni. Vă asigur că monitorizăm situația drepturilor omului din Kazakhstan, folosind uh, posibilitățile formale și informale de a încuraja Kazakhstanul să își respecte obligațiile internaționale. Um, punem problemele uh, cu privire la drepturile omului de fiecare dată când avem uh, șansa. Vă mulțumesc! Bun, s-a terminat um, runda de întrebări. urmează o ședință a biroului extins. Deci aș vrea să îmi exprim și eu uh, părerea înainte și să o comunic uh, persoanelor de la SEAE și doamnei care mi-a răspuns. Aș vrea să-mi exprim părerea. avem această rundă de întrebări pentru ca eurodeputații să poată adresa întrebări și trebuie să între... vă dați seama că persoanele care adresează întrebări cunosc uh, situația din respectivele țări. De exemplu, doamna Merja din Maroc, doamna Lockbiller din Nepal, etc. Domnul de Mezmecker cunoaște situația din Nigeria foarte bine, de exemplu. Deci, practic, eurodeputații vor uh, mai multe informații, mai multe detalii și nu vor să știe doar ceva general despre relațiile um, cu această țară în prezent. Deci, practic, ce vreau să vă spun este că trebuie să încercăm cu toții să ne asigurăm că runda de întrebări este utilă pentru, membri, pentru eurodeputați. Nu vrem să știm doar cadrul general al relațiilor cu țările respective, Um, și, în general, relațiile pe care le au cu Uniunea Europeană. Mă bucur foarte mult că ne-ați răspuns la întrebări, dar sperăm ca uh, treptat uh, răspunsurile să fie din ce în ce mai pertinente, pentru că este datoria, de datoria noastră să urmărim aceste încălcări ale drepturilor omului. Cred că suntem de acord că vrem să um, exercităm din ce în ce mai multă presiune în toate aceste cazuri. Mulțumesc! Y vamos a pasar al siguiente punto del orden del día. Să trecem la următorul punct uh, de pe ordinea de zi. Așteptăm să vină invitații. Esta tarde no sé de dónde viene ese ruido. Nu știu de unde vine zgomotul. Este legătura, este din cauza videoconferinței cu Beirutul. Vom discuta despre apatridie. este una dintre cauzele pe care am hotărât să ne concentrăm și unul dintre membrii a fost um, implicat în, uh, într-un studiu destul de amplu legat de apatrizi și condițiile în care au ajuns așa. Este vorba despre peste 12 milioane de uh, oameni, de persoane din întreaga lume, iar 600 de mii se află chiar în Europa. Haideți să auzim o prezentare a studiului și mai întâi expertul de la Beirut, pentru că nu știu cât vom mai avea legătura. Bun, haideți să ascultăm o prezentare a studiului doamnei Lauda Van Vases și apoi vom discuta cu uh, colegul din Beirut. Bună ziua și vă mulțumesc pentru această ocazie de a prezenta studiul pe care sper că l-ați putut studia măcar puțin înainte de a veni în această reuniune. Am vrut să încep uh, povestindu-vă despre câte ceva din ex- experiența mea uh, de pedagog. Am un curs la Universitate din Olanda despre apatridie și naționalitate și drepturile omului mulți, pentru mulți um, studenți este prima dată când află ceva despre drepturile omului și mie mi se pare că apatridia este un concept care îi ajută să înțeleagă sistemul care vizează apărarea drepturilor omului și provocările cu care se confruntă acesta. În primul rând, este o situație care um, se leagă foarte mult de teoria fundamentală a drepturilor omului, um, pentru că acestea sunt universale, inalienabile și legate de noi, indiferent de ce alt statut avem. Iar, acest, iar drepturile omului um, sunt puse sub semnul întrebării uh, atunci când este vorba despre oameni care nu au o cetățenie și uh, nu sunt protejați astfel de niciun stat. Cel mai important este faptul că, în decursul cursurilor pe care le țin cu studenții mei, uh, ne concentrăm și asupra altor probleme cu drepturile omului prin lentila Um, apatridiei. În primul rând, apatridia este, prin definiție, o problemă um, de drept, care ține drepturile omului. O, un apat, apatridul este un om care nu ține de niciun stat, deci practic cineva care nu are nicio cetățenie. Dar dreptul la o cetățenie este un drept fundamental al omului. Deci dacă vorbim despre drepturile omului pentru câteva, mai multe milioane Uh, de oameni în toată lumea și 600 de mii chiar în uh, Europa, putem spune că nu li se îndeplinește acest drept fundamental. Însă problema este mult mai mare. În general, apatridia este un produs care apare din um, um, însumarea a mai multe încălcări ale drepturilor omului. De exemplu, discriminarea împotriva minorităților um, etnice sau religioase, se poate um, manifesta prin mai multe feluri, marginalizare, excludere, stigmatizare, dar și lipsirea de cetățenie care îi face pe membrii apatrizi. Și discriminarea împotriva femeilor poate duce la apatridie pentru că există 27 de țări din jurul lumii în care femeile nu pot să dea cetățenie copilului. Deci dacă tatăl este apatrid sau nu se cunoaște naționalitatea lui, atunci uh, faptul că femeia nu poate să dea cetățenia copilului este motivul pentru care copilul este apatrid. Apoi analizăm la curs uh, felul în care apatridia um, uh, duce la alte probleme, Uh, de ordinul uh, care țin de drepturile omului. Pentru ca o democrație să fie uh, inclusivă și să aibă sens pentru ca toată lumea dintr-o societate să aibă dreptul să participe, trebuie ca um, este nevoie de cetățenie. Deci apatridia este o problemă. Deci, practic, dacă vedem, dacă analizăm situația Uh, copiilor apatrizi, vom vedea că nu vor putea fi înregistrați, nu vor avea acces la servicii medicale, la școală. Adulții nu vor avea acces pe piața muncii, uh, nu își vor putea deschide conturi în bancă, nu vor putea moșteni um, nimic, uh, nu vor putea călători, nu se vor putea căsători. Deci apatridia um, duce la multe alte probleme. De asemenea, apatridia poate duce la mutări forțate, la arestare, la vulnerabilitate față de um, ex, ex, la vulnerabilitate la exploatare și uh, trafic de persoane. Luna viitoare uh, voi lansa împreună cu mai mulți colegi um, un studiu care se concentrează pe um, legătura dintre apatridie și uh, traficul de persoane, uh, studiind um, pe uh, niște indigeni din Thailanda unde apatridia este o problemă. Astfel, uh, persoanele fără cetățenie sunt mai slabe, au studii mai slabe, uh, sunt mai sărace, au studii mai slabe uh, și nu au atât de mult acces la structurile de ajutor ale statelor atunci când au o problemă. Nu pot trece peste crizele personale sau financiare, deci practic sunt mai vulnerabile și pot fi exploatate mai ușor. Deci practic, după 12 săptămâni de curs, în luna mai în fiecare an vom fi vorbit și despre drepturile minorităților, drepturile femeilor, drepturile copiilor, migrație, drepturi economice și sociale, mutare forțată, democratizare, formarea statelor, conflicte și multe alte subiecte pe lângă apatridie. Motivul pentru care vă spun toate acest lucru și, aceste lucruri și motivul pentru care raportul meu de astăzi se deschide cu astfel de prezentare este că cred că este important ca orice discuție despre acțiuni care să rezolve problema apatridiei trebuie să fie pusă într-un context corect. Uh, de multe ori în zilele noastre avem uh, multe probleme presante de care vrem să ne ocupăm, de aceea este greu să facem progrese. În acest context uh, apatridia uh, nu a fost uh, abordată de comunitatea internațională de mult timp, motiv pentru care este greu să atragem atenția asupra ei. Însă nu este un fenomen nou. Este o problemă care există de mult și care um, ne deranjează în lupta pentru garantarea drepturilor omului. Lupta împotriva apatridiei este o luptă împotriva tuturor încălcărilor drepturilor omului noi luptăm, de exemplu, și pentru uh, egalitatea între sexe în toate domeniile legislative și acest lucru va ajuta și la eliminarea parțială a problemei apatridiei. Dacă, facem, dacă luăm mai multe măsuri pentru a elimina apatridia, vom ajuta uh, și la eliminarea altor încălcări ale drepturilor omului Date fiind toate acestea, apatridia nu este un subiect nou pentru UE și nici nu este un subiect care să fie discutat individual, separat de alte probleme care țin de drepturilor omului. Uitați-vă, vă rog, la 14, paginile 18 și unde discut mai mult, inclusiv uh, apatridia și legăturile dintre uh, apatridie și alte, uh, de, alte drepturi ale omului. Însă apatridia este și o provocare uh, care are de-a face cu uh, promovarea drepturilor copiilor și democrația. Trebuie să fim mai conștienți de legăturile dintre toate aceste uh, drepturi și trebuie să vedem uh, ce putem face pentru a privi aceste probleme prin uh, lentila apatridiei. Asta înseamnă că trebuie să vedem ce putem să facem și uh, mai ales cum putem să acționăm bilateral sau multilateral, și de ce acorduri instituționale avem nevoie în acest sens. Deci, practic, astea sunt obiectivele raportului. Practic, se trece în revistă um, paleta de măsuri care se ia prin SEAE de către Uniunea Europeană și se caută uh, lecții care ne pot ajuta în a face progrese. vreau să trec în revistă cinci um, elemente din raport pe care sper că le veți citi în detaliu după această reuniune. În primul rând, raportul analizează problema apatridiei din, din punctul de vedere al dimensiunii interne a UE. Este adevărat că ne legăm și de acțiunea externă, dar dat fiind faptul că politica în domeniul drepturilor omului trebuie să fie um, coordonată la nivel intern și extern, discutăm și despre situația internă. Două dintre cele mai uh, două dintre țările care au cele mai uh, mari numere de apatrizi din lume se află în Uniunea Europeană. Uh, Practic este vorba despre state care au mii de apatrizi, deci iată, populațiile sunt foarte mari. De, de asemenea, acest lucru are un impact foarte mare asupra drepturilor omului. În octombrie anul trecut, rețeaua europeană uh, asupra, uh, pentru apatridie a lansat un raport uh, care um, sumarizează uh, problemele cu care se confruntă apatrizii în Europa, inclusiv în Uniunea Europeană, și anume um, arestare prelungită, sărăcie și oameni prinși în, între niște situații legale, în, în niște situații juridice din care nu pot ieși. Uh, Date fiind toate acestea, raportul încearcă să prezinte câteva evoluții importante în cadrul juridic uh, european, cum ar veni, cu, uh, precum uh, faptul că se încearcă să se adere la Convenția ONU în acest sens și se încearcă să se găsească uh, niște reacții mai corecte ale statelor membre, mai ales în contextul migrației. Până acum, aceste evoluții au avut loc de cele mai multe ori ad hoc, dar ar trebui să avem o abordare mai coordonată și mai coerentă a apatridiei în UE pentru ca să asigurăm o credibilitate mai mare și a, la nivelul acțiunilor externe împotriva apatridiei. Din punct de vedere extern, vedem că uh, apatridia nu este uh, un domeniu exclusiv al UE, uh, însă este un um, domeniu uh, foarte important în anumite documente, de exemplu programul UE pentru migrație și mobilitate și programul pentru drepturile omului. În, core, în prezent trebuie să vedem în ce fel trebuie să ne implicăm în sensul um, combaterii apatridiei, pentru că în prezent ne bazăm în special pe situații concrete pe care le abordăm. Așadar, de exemplu, există proiecte în care Uniunea Europeană sprijină um, egalitatea între sexe în anumite domenii juridice, inclusiv în domeniul acordării cetățeniei. Um, Uniunea Europeană a um, a abordat această problemă și cu Consiliul pentru Drepturile Omului. Astfel, în prezent există uh, un anumit interes și în ceea ce uh, privește um, activitatea militanților, dar există și o dorință de a proteja oamenii apatriți și de a micșora numărul acestora. De asemenea, acolo unde Uniunea Europeană a, s-a implicat într-o problemă, Uh, aceasta este legată de obicei de alte uh, încălcări ale drepturilor omului, cum ar veni ale drepturilor copiilor sau uh, încălcări ale libertății confesionale. În continuare, în raport am inclus un număr de recomandări pentru consolidarea angajamentelor bilaterale și multilaterale ale UE în acest domeniu. Aș vrea să vă atrag atenția asupra paginii 29, unde găsiți o casetă care conține mai multe idei cu privire la capacitatea și oportunitățile de implicare a Parlamentului Euro- ale Parlamentului European. Există și multe alte uh, probleme care țin de drepturile omului, în care Parlamentul a adoptat um, rezoluții, a ținut audieri, a făcut vizite în diverse țări pentru a evalua situația la, loc, la fața locului sau colaborează cu alte parlamente pentru a se asigura că acestea se concentrează mai mult pe drepturile omului. Putem folosi aceleași tehnici pentru apatridie. Apoi raportul trece la mai multe acorduri instituționale care se pot consolida inclusiv cu instrumente, um, rapoarte, um, capacități mm, de personal care pot fi consolidate, uh, dând și exemple de um, soluții care se pot găsi în fiecare țară. De exemplu, Uniunea Europeană, uh, analizând diverse state, ar putea să își dea seama unde există deja dialogul pentru drepturile omului și poate fi integrată problema apatridiei. În final, la sfârșitul raportului, avem câteva um, zone prioritare tematice și pentru fiecare stat, iar, iar aici prioritățile din uh, rândul acțiunilor europene sunt aplicate la nivelul apatridiei. Și cred că vom auzi mai încolo um, câteva cuvinte despre campania ONU de, pentru a pune capăt uh, apatridiei, dar și despre uh, alte inițiative uh, relevante în acest sens. Vom auzi și câte ceva despre mai multe state în care într-un, în acest moment se pot lua măsuri pentru a se pune capăt apatridiei, dar și despre țări în care există o problemă gravă cu apatridia. Aveți întrebări? Vă mulțumesc. Uh, domnule Mandy, vă rog. Many thanks. Domnul Mandy din partea Agenției ONU pentru Refugiați. Mulțumesc, doamnă președinte. Pe lângă înaltul comisariat care are un mandat pentru protecția refugiaților și noi avem mandat pentru prevenirea și reducerea numărului de apatrizi. Iată și motivul pentru care mă aflu astăzi aici. E foarte important să discutăm despre aceste chestiuni pentru noi, mai ales în contextul dat, pentru că în uh, parlamentele lumii întregi există soluții pentru aceste probleme. De ce? Pentru că vorbim despre probleme de drept național și de cum e aplicată legea într-o țară sau alta. V-am distribuit în limba engleză o copie a prezentării mele PowerPoint de care mă voi ține. Pentru cei care o aveți, puteți să mă urmăriți. După cum știți, pe 2014, pe 4 noiembrie, Antonio Gutierrez, altul comisar, a lansat o campanie globală pentru a pune capăt a patridiei în următorii 10 ani. E un obiectiv foarte ambițios, știm asta, dar sperăm că asumându-ne acest obiectiv și convingând întreaga comunitate internațională, inclusiv state uh, campion precum cele din Uniunea Europeană, societatea civilă și comunitatea internațională ca un întreg, vom reuși să găsim o soluție la această problemă. Și este o problemă, într-adevăr, foarte importantă pentru noi toți. Haideți să vedem care sunt faptele. Mai întâi, numărul de persoane care e afectat de această problemă e foarte mare. Noi estimăm că sunt cam 10 milioane de oameni în lumea întreagă care sunt apatrizi. Pe lângă aceștia, mai sunt și alții care au fost uh, forțați să-și părăsească patria și să ceară protecție, statut de refugiat în străinătate. Deci, e o situație care afectează nu doar țările unde s-au născut și au trăit apatrizii, ci și alte țări. O altă chestiune e că multe din uh, aceste probleme există de mult timp și se tot prelungesc. În contextul european, după cum am auzit deja, știm că există peste 600 de mii de apatrizi în toată Europa, inclusiv în Uniunea Europeană și în afara Uniunii. Mulți dintre ei au, din păcate, 20 de ani de când au devenit apatrizi, lucru inacceptabil. După cum a spus și doamna doctor Van Bas, discriminarea e o altă problemă ce intervine în situația apatrizilor, discriminarea nu doar împotriva femeilor, ci și împotriva minorităților. Frecvent vedem că etnicitatea, etnia și uh, rasa sunt și ele motive de discriminare. Știm că impactul asupra copiilor este foarte mare și uh, estimarea noastră că în cinci uh, țări din lume se naște câte un copil apatrit la fiecare 10 minute, deci vedeți că problema se agravează mult în timp. Acum, ce ne stă în cale? Ce ne împiedică să venim cu soluții? Dacă aș fi să simplific lucrurile, aș spune că formula pentru a rezolva problema apatridiei ar fi să avem 80% voință politică din partea guvernelor și doar 20% ar fi uh, necesarul de expertiză tehnică și resurse. Problema însă e că această situație a fost ignorată, iar cauzele nu sunt bine înțelese. Campania pe care am lansat-o noi pe 4 noiembrie dorește să remedieze aceste lucruri. Pe 4 noiembrie noi am publicat un raport special care descrie ce este condiția de apatrid, cum afectează ea oamenii din lumea întreagă și ce pași trebuie să facem pentru a rezolva problema. În al doilea rând, înaltul comisar Antonio Gutierrez a mai publicat o scrisoare deschisă adresată către două adresată acelor state care Um, sau implicați în domeniu și care au personalități cunoscute în lumea întreagă, uh, țări care le-au dat pe Desmond Tutu, de pildă, și, al, și alții care au fost uh, laureați Nobel și care sunt uh, îndemnate să ia măsuri. În al treilea rând, avem un plan de acțiune global care arată cum pot guvernele să rezolve această problemă. Sigur că ați auzit ce le spuse doamna Van Vas, uh, așa că nu e nicio surpriză dacă vă spun că unele dintre situațiile care există de 10, 15, 20 de ani pot fi rezolvate și de asemenea putem să examinăm cauzele apatridiei și să le prevenim. Adică ne putem asigura că fiecare copil care se naște într-un stat uh, și nu are niciun fel de naționalitate, poate dobândi măcar naționalitatea statului în care se naște. De asemenea, trebuie să eliminăm discriminarea pe bază de etnie atunci când se dă naționalitatea. Poate că unii dintre noastre sunteți mirați auzind de lucrurile acestea, dar să știți că ele sunt problematice în, în lume. Acum, de ce credem noi că putem rezolva această situație în 10 ani? O să vă dau câteva motive de speranță. Dacă ne întoarcem puțin în urmă și ne uităm la ce s-a întâmplat în ultimii 12 ani, vedem că mai multe guverne au luat măsuri. Cam 4 milioane de oameni, credem noi, apatrizi, au dobândit în cetățenie în această perioadă. Deci avem exemple de bună practică și sperăm ca și alte guverne să privească la exemplul bun dat de aceste țări și să-l urmeze. În al doilea rând, multe țări și-au um, reformat legile privind cetățenia și există o conferință ministerială care s-a întâlnit la Geneva în 2011, unde statele s-au angajat să renunțe la discriminare atunci când se acordă cetățenia, uh, inclusiv în ce privește pe copii. În ultimii 12 ani am văzut de asemenea că 12 țări uh, și-au modificat uh, legislația în materie de cetățenie, astfel cât și femeile să poată da cetățenie copiilor. Doctorul Van Vas uh, a spus că mai avem încă 27 de țări în lume care nu permit aceste lucruri, dar se manifestă o tendință de reformă ce ne încurajează. Și în fine aș mai menționa că există două tratate internaționale cheie care reglementează problema apatridiei. Convenția din 61 privind um, reducerea apatridiei și Convenția din um, anul 54 cu privire la statutul persoanelor apatride. Acestea au fost uh, lăsate la o parte mult timp, dar vedem că în ultimii ani uh, ele au revenit în atenția autorităților și că s-au adoptat instrumente pe baza lor și probabil că vor exista și alte instrumente ce se vor adopta în anii următori. Iată deci că statele par să se angajeze să rezolve toate aceste probleme. Însă, după cum ziceam, avem nevoie de voință politică. Am observat un lucru încurajator și anume că această temă apare tot mai mult pe agenda internațională a statelor și uh, chiar uh, a apărut o campanie a adunării generale a ONU care cere să se pună capăt apatridiei în uh, următorii 10 ani. Tot la ONU, la Consiliul pentru Drepturile Omului, vedem că sunt uh, ridicate întrebări, mai ales în contextul revizuirii periodice universale. Aceste evoluții trebuie să fie încurajate pe mai departe. Acum, rapid, să vedem ce poate face Uniunea Europeană prin politica sa externă. Mai întâi, Parlamentul European ar putea adopta o rezoluție cu privire la apatridie, în care să adopte obiectivul nostru de a elimina apatridia în următorii 10 ani. Totodată, Parlamentul European poate cere statelor membre să dea un exemplu și să ratifice toate convențiile privind apatridia, să apere persoanele apatride și să împiedice apatridia și să rezolve situațiile ce există deja. Parlamentul European mai poate cere o examinare a problemei apatridiei în relațiile externe cu țările care doresc să adere la Uniunea Europeană. Și foarte pe scurt, care ar putea fi rolul SAE? E bine, să știți că avem un dialog cu Serviciul de Acțiune Externă pe această temă și există mai mulți pași pe care și SEAE i-ar putea întreprinde, printre care să adopte un cadru în care să abordeze apatridia în relațiile externe ale UE, așa cum s-a angajat în anul 2012. Mai departe, poate include o o secțiune sau mai multe prevederi referitoare la patridie în politicile externe ale UE peste tot în lume, poate să financeze proiecte și să sprijine organizații la fața locului, ONG-uri care luptă împotriva apatridiei și, de asemenea, a apatridia să fie inclusă în um, obiectivele de dezvoltare durabilă post-2015. Cam atât din partea mea. Președintele, mulțumesc foarte mult, domnule Manley. În continuare, dăm cuvântul domnului Raji Abdel Salam, care va vorbi cu noi prin videoconferință. Domnia sa este membru în conducerea Organizației Palestiniene pentru Drepturile Omului, care se preocupă de protecția și apărarea drepturilor omului ale refugiaților palestinieni în regiunea MENA. Aveți cuvântul. Bună ziua tuturor, sper că mă auziți bine. Da? Bună ziua. Vreau să salut uh, pe toată lumea, bineînțeles, uh, membrii uh, Parlamentului și toți cei prezenți în sală. Voi începe prin a expune ideile, așa cum a făcut și doamna Van Vas când și-a prezentat studiul. Studiul este foarte interesant și identifică foarte multe aspecte ce țin de apatridie și de înregistrarea nașterii. În mod surprinzător și uh, noi credem că aceste lucruri trebuie văzute ca fiind foarte importante, mai ales în context de criză. Înțeleg că Uniunea Europeană dorește să se reformeze legislația în uh, țările în care există astfel de probleme. Eu uh, nu cred că statele membre sau că statele fac uh, suficiente lucruri pentru a rezolva această problemă. Vedem în multe țări exemple proaste și cred că dumneavoastră știți mai bine situația decât mine. Voi încerca să spun mai multe despre apatridie și despre refugiați, pentru că dacă e să ne uităm la Siria, Liban și Iordania, văd că acolo refugiații sunt uh, tratați într-un mod ce complică situația. Mă gândesc și la refugiații palestinieni și Aș vrea să spun că apatridia nu începe neapărat la înregistrarea la naștere, pentru că există o formă de înregistrare, însă lucrurile se complică atunci când uh, se pune problema statutului juridic pe care îl au copiii. Problema mare cu care ne confruntăm este că drepturile omului sunt uh, complet uh, trecute cu vederea. După 60-70 de ani vedem că uh, refugiații din această zonă sunt tratați doar uneori ca refugiați, alteori sunt tratați ca străini, deși au suferit atâtea privațiuni și uh, privațiuni economice, sociale. Mă gândesc la refugiații din Liban care nu au dreptul să dețină vreo proprietate, nu au cetățenie pentru că sunt refugiați și nu au un statut juridic, practic. Nu au drepturi civile, nu au dreptul la muncă, de pildă. Noi vedem că guvernul din Liban încearcă să vină cu soluții mai bune pentru a include pe refugiații palestinieni și a nu îi marginaliza în comunitate. Totuși, problema tinde să se amplifice tot mai mult, pentru că statutul juridic uh, este complet nemulțumitor. Oamenii aceștia sunt refugiați. Practic, ce e un refugiat? E un apatrid Știți că refugiații palestinieni nu au dreptul să se așeze undeva. Toți cei care sunt născuți în Palestina sau în Iordania, de pildă, trebuie să se înregistreze din nou. Ei nu uh, pot să se așeze definitiv undeva în afara țărilor pentru că uh, nu li se permite acest lucru din cauza că sunt refugiați palestinieni. Avem o mare provocare din cauza crizei siriene, pentru că știm refugiații palestinieni care trăiau în Siria și în alte țări din zonă, precum Iordania și Liban. Ei bine, Uh, sunt uh, apărați de o organizație a ONU din zonă, dar nu e suficient. Trebuie să ne gândim că aceștia sunt uh, oameni pentru care articolul D din convenția care îi apără trebuie reinterpretat. Ar trebui să percepem magnitudinea problemei la scară reală, pentru că nu știu dacă e nevoie de definirea unui al doilea refugiu, ce se întâmplă în cazul de strămutare, reașezare. Avem o criză? Ce facem în caz de criză? Cred că ar trebui să inițiem un dialog pe această temă și să vedem cum putem să îmbunătățim situația refugiaților care au stat până acum în Siria, dar sunt nevoiți să meargă în țări învecinate. Foarte mulți uh, refugiați sunt acolo și, din păcate, nu pot să, se beneficieze de dreptul, nu-și pot reunifica familia. Practic, atunci când uh, ei vor să vină în Europa, sunt considerați apatrizi, uh, sunt împiedicați de tot felul de obstacole pe care statele membre le impun din cauza birocrației sau mai știu eu ce motive, uh, obstacole ce fac viața și mai grea pentru acești oameni. Acum aș vrea să vă spun care ar fi câteva din recomandările mele. pentru a rezolva această situație. O primă recomandare ar fi că acțiunile UE sunt binevenite. Însă eu nu cred că situația se va schimba curând. Chiar și înregistrarea copilor născuți nu va modifica radical problema. Mă gândesc la cei din Siria, mă gândesc la uh, Um, grupurile curde, la refugiații palestinieni. Cum ziceam mai devreme, problema nu este cetățenia în sine, ci privarea de drepturi. Chiar dacă li se dă naționalitate sau cetățenia, nu o să schimbe cu nimic viața lor. Pentru că ce e nevoie e un grad de protecție pentru acești oameni. Ei trebuie să aibă acces uh, la servicii și să poată fi integrați în economie. Mă uit la refugiații palestinieni și văd că ei nu au acces la aceste drepturi din cauza războiului și din cauza faptului că situația s-a deteriorat atât de mult. Uh, situația lor pare să fie tot mai grea. În ce privește protecția internațională pentru palestinieni, trebuie respectată Convenția din 1951, articolul 1, litera D. Se pare că niciunul dintre statele Uniunii Europene nu interpretează corect articolul 1, litera D din Convenție atunci când uh, tratează cerile de azil ale cetățenilor palestinieni, acelor care vin din Gaza sau din Iordania. Mă refer deci la Convenția din 1951. În ce privește problemele ce afectează în mod specific populația palestiniană, cred că e nevoie de o analiză a contextului, a cauzelor De asemenea, apatrizii, mai ales palestinienii, care nu au niciun fel de cetățenie, practic, trebuie să primească dreptul la a se așeza undeva. Este vorba de un lucru care nu intră în mandatul înaltului comisar. O altă recomandare ar fi ca apatridia să fie inclusă în uh, acțiunile Serviciului European de Acțiune Externe. Ar trebui măcar să se faciliteze, să se modereze discuții împreună cu autoritățile din Liban și Ordinea, astfel încât um, cei din Siria să aibă dreptul de a se așeza undeva acolo. Definitiv, situația este gravă, ne uităm la asediul Iarmug și ne uităm la distrugerile ce au loc acolo, ne uităm la faptul că criza este atât de mare și atât de gravă în Siria, uh, încât e nevoie de o reacție pe măsură. O altă recomandare și un exemplu ar fi cu referire la situația palestinienilor din, din Siria, care nu are nu au acces la protecție, sunt cumva într-un fel de zonă definită, într-un purgatoriu. Cei care sunt uh, din Siria sunt blocați actualmente în uh, într-un teritoriu din care nu mai pot ieși. Iar uh, palestinienii din Siria ar trebui să fie primiți în Liban, să le se permită să se așeze acolo și asta cu contribuția țărilor Uniunii Europene. Există sute de oameni care sunt prinși în acest teritoriu și președinta intervine. Ne scuzați, stimate uh, domn um, Abdel Salam, o să vă rog să încheiați pentru că mai sunt și alți vorbitori ce trebuie să intervină. Am ajuns aproape de sfârșit, doamna președinte. Există o lipsă de protecție pentru cei care sunt lăsați în urmă, cei care uh, fac parte din familii cu membrii apatrizi. Pentru aceștia ar trebui să se facă mai multe. Cam aici uh, am, uh, am încheiat. Vă mulțumesc și dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Thank you very much. Please. Mulțumesc foarte mult. Vă rugăm să rămâneți uh, în legătură cu noi acum. Voi da acum cuvântul doamnei Johanna Green, care este manager de program la UNPO, o organizație din Bruxelles. Mulțumesc aceste comisii pentru că ne-a invitat să participăm la acest schimb de păreri referitor la apatridie și implicațiile în ceea ce privește drepturile omului. Pentru cei care nu ne cunosc, noi uh, apărăm uh, uh, drepturile persoanelor nerecunoscute sau care se află în teritorii ocupate. Voi vorbi astăzi mai ales despre cazul curzilor din Siria pentru a demonstra implicațiile um, uh, apatridiei asupra drepturilor omului și voi mai adăuga o perspectivă de care Uniunea Europeană trebuie să știe atunci când își face, face politicile. Este vorba despre o dublă provocare. Este vorba despre popoare apatride și despre oameni apatriți. Poporul curd este un popor apatrid. Este problemă globală aceasta. După cum ați văzut și din studiul uh, doamnei dr. Van Vas, atunci când uh, este vorba despre apatridie, ea este o consecință a problemelor drepturilor omului, dar și o cauză al altora. În cazul curzilor din Siria, este vorba despre o situație de marginalizare care um, a fost cauzată de un uh, recensământ discriminatoriu din, uh, um, uh, din 1962, lucru care a dus la apatridia 120.000 de curzi. Numărul lor s-a dublat până, până când li s-a reacordat cetățenia siriană și ei au trebuit să treacă uh, să suporte legi discriminatorii, au fost apatrizi, apatrizi din tată în fiu. Practic este vorba despre unul dintre cele mai mari grupuri de persoane apatride din lume. Curzii din Siria au suferit de-a lungul anilor în urma unor uh, încălcări ale drepturilor omului și nu vorbesc doar despre dreptul de a vota, de exemplu, sau dreptul de a fi ales. Este vorba despre drepturi fundamentale de bază, accesul la școală, uh, la un loc de muncă, la documente de identitate, chiar siguranța personală am vorbit despre acest decret 49 care a fost adoptat în 2011 și care le-a acordat câtorva uh, dintre acest, uh, acești, uh, acești curs sirieni cetățenia. Le-a acordat-o, atenție, nu le-a restabilit-o. Este um, o măsură pozitivă, dar uh, motivele din spatele ei sunt politice și nu umanitare mulți refugiați curzi care uh, sunt strămutați acum din cauza războiului civil din, uh, din Siria sunt în continuare apatriți, apatrizi și problema se va păstra uh, atunci când se vor întoarce în Siria sau dacă se vor putea întoarce. Cei care au putut beneficia de acest decret 49, teoretic, ei încă nu se pot bucura de drepturile lor, de uh, Uh, cetățeni, pentru că conflictul din Siria a dus la o perturbare a vieții normale, până și dreptul la viață este amenințat în Siria. A doua problemă pe care doream să o subliniez, pe care nu a ridicat-o doamna Fanmas, este vorba despre popoarele apatride. Pe lângă consecințele uh, de încălcarea drepturilor omului din urma uh, apatridiei, curzii sunt cel mai mare popor apatrid din lume. Nu au nici un stat, nu au țară proprie. Nu uh, sunt implicați în viața politică a țării în care se nasc și nu au nici șanse economice egale. Ideea aici este că curzii apatrizi din Siria și alte popoare apatride uh, pot să obțină naționalitatea, dar achiziția acestei naționalități, uh, obținerea acestei naționalități nu va fi singura soluție pentru problemele lor. Apatridia are și un efect psihologic, uh, adică oamenii pur și simplu nu simt că aparțin acelui loc și nu se simt incluși. În plus, uh, comunitățile din diaspora simt o nesiguranță permanentă în orice țară s-ar afla, deși au fost, uh, poate, uh, deși li s-a acordat poate cetățenia și au toate drepturile de care se pot bucura. Deci acest sentiment al apatridiei uh, poate să persiste vreme de generații. În ceea ce privește politicile UE în această problemă, este foarte bine că prioritățile pentru drepturile omului are UE au inclus această temă după cum a spus și doamna Van Mans, există o nevoie uh, de a veni cu soluții mai coordonate și mai specifice pentru apatridie, mai ales că este vorba despre o provocare în domeniul drepturilor omului, uh, o provocare orizontală. În ceea ce privește prioritățile specifice pe țară, Uh, doamna Van Vas a vorbit despre Siria și alte țări afectate de criza de acolo, inclusiv Irak. O altă provocare utilă pentru politicile UE este legată de uh, apatridia de facto. În vizita pe care am făcut-o în Irak, am cunoscut un supraviețuitor din Sinjar care și-a pierdut toate bunurile, și-a pierdut proprietățile și documentele de identitate. Din cauza situației sale nici nu putea să meargă la Bagdad ca să obțină documente noi și de aceea nu putea să se bucure nici de drepturile sale ca uh, cetățean irachian. El a spus că i-a fost ștearsă identitatea, ISIS i-a ars toate documentele, nu mai am nici o istorie, existența mea nu mai are valoare. În încheiere, mi se pare important să subliniez că apatridia este creată de om și este o soluție care poate să fie, o problemă care poate să fie rezolvată dacă uh, suntem dispuși să îi analizăm caune, cauzele. Studiul doamnei Van Vaz și uh, această audiere sunt niște pași importanți în direcția corectă. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Trebuie acum să dau cuvântul Um, reprezentantului SAE. Se pare că nu se va întâmpla acest lucru. Bun, voi da acum cuvântul colegilor. Doamna Lochbiller. Thank you, uh, Chair. And thank mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc doamnei Fanvas pentru studiul său. A fost foarte interesant, am învățat multe. Cred că noi, verzii, am uh, avut această inițiativă și e foarte important să vedem că există o urmare. Ni s-a spus că 80% din soluție este voința politică. Mă uit la lista țărilor care nu au ratificat convenția. Aici este Cipru, Estonia, Franța, nu, îmi cer scuze, spune domnul Lockbiller, Malta și Polonia. Și apoi este și Convenția din 1961 referitoare la apatridie, la reducerea acestui fenomen. Aceleași țări, plus Luxemburg, Italia, uh, Spania, Grecia. Toate aceste țări intră, deci adică asta intră la factorul de 80% sau există și alte uh, uh, alte uh, soluții. Țara mea a ratificat aceste convenții, dar există și alte probleme. Probabil va interveni și SAE mai târziu. Am o întrebare pentru ei. Ați spus că în altul comisariat pentru uh, drepturile uh, refugiaților uh, va face un studiu în uh, acest sens uh, și va fi organizat un for de discuții multilateral, care este implicarea SAE aici. Și am și o recomandare practică. Nu se poate oare ca SAE să elaboreze măsuri în planul de, de acțiuni, eventual să elaboreze un instrumentar UE pentru combaterea apatridiei. Am înțeles din studiul dumneavoastră că ați făcut câteva studii de caz pe țări Ați subliniat prioritățile uh, din anumite țări, Siria, Myanmar, uh, Republica Dominicană și altele. Deci cred că ar fi foarte interesant să aflăm de la EAS care este relația cu aceste țări, mai ales această temă. Noi aici avem un raport anual cred că este o temă importantă pe care o putem uh, include în studiul domnului Panzeri, uh, apatridia. Și cred că domnul Manley poate să uh, ceară o rezoluție în acest sens din partea comisiei noastre. Doamna Post. Mulțumesc. A fost foarte informativă uh, această audiere. Um, eu mă gândesc acum la Carta noastră a drepturilor omului, din, în care nu este inclus dreptul la naționalitate și dreptul la înregistrare. Mă întreb dacă au existat legături cu persoanele de etnie romă, apatride. Știu că în țările noi există foarte mult, uh, mulți uh, romi apatrizi. Mă gândeam la acest lucru când uh, citeam despre țările despre care s-a făcut raportul. Există sute de mii de persoane rome care sunt apatride în statele noastre membre. Și chiar m-am mirat că nu se menționează acest lucru. Este o problemă care afectează generații întregi, consecutive. Deci, și nici măcar nu vorbim despre încălcările drepturilor omului în acest context. E o chestiune care nici măcar nu e supusă discuției, ceea ce mă miră. Și este, iată, un nivel în plus de discriminare. Am vorbit despre activiștii romi, am uh, luat legătura cu, cu ei, uh, în uh, Europa uh, am văzut că există femei care nu au voie să nască în spitale din cauza etniei, nu au voie să își îngroape morții. Deci acestea sunt încălcări adevărate care au loc chiar în statele noastre. Eu sunt foarte recunoscătoare pentru studiul dumneavoastră și pentru uh, prezentările pe care le-ați făcut și voi face și eu câteva recomandări. Dar uh, Cred că această temă ține mai mult și de cooperarea noastră cu Comisia Libe. Un motiv ar fi traficul de persoane și traficul de organe. La asta se referă întrebarea mea. Știați de această situație și de ce nu a fost inclusă situația romilor în acest studiu? și ce credeți că putem face pentru a um, rezolva această problemă în statele noastre membre, dar și în țările care uh, sunt candidate și în sfera de influență a Consiliului Europei. Mulțumesc! Da, doamnă Post, aveți dreptate, într-adevăr, doamnă Strevicius. La pagina 22 a studiului veți vedea că a patridia nu este un element prioritar ale acțiunii externe a UE în ceea ce privește drepturile omului. Deci aici înțeleg, înțeleg ce vreți să ziceți. Pe de altă parte, uh, din câte înțeleg eu, apatrizii, mai ales cei din UE, sunt mai dispuși să se mute, să migreze, pentru că își caută mereu un mediu mai sigur. Migrația, pe de altă parte, este o prioritate a UE. Puteți să faceți legătura între aceste două elemente? Poate că ar trebui să fie o prioritate pentru că creează un val suplimentar de uh, migranți. Nu am dreptate? Thank you very much. Mr. Demesmaker. Ja, dank u wel. Dank u aan alle leden van, van het panel voor de... Vă mulțumesc și mulțumesc tuturor, um, celor, uh, tuturor orbitorilor pentru contribuția interesantă pe care au adus-o. Înțeleg că situația, mai ales cea din Siria și din Irak, a oamenilor apatrizi, a persoanelor apatride nu se îmbunătățește și că criza din Siria și din Irak nu a făcut decât să înrăutățească în loc să îmbunătățească situația, așa că problema este din ce în ce mai mare. Deci cred că apatridia ar trebui să devină o prioritate. Um, în plus, uh, când a vorbit doamna Van Bas, am observat și că a spus că două dintre cele, mai, uh, um, dintre cele 10 țări care au cei mai mulți uh, apatrizi la nivel mondial sunt state membre ale Uniunii Europene și a vorbit foarte bine despre o corelare a acțiunilor interne cu cele externe. Atunci întrebarea mea ar fi dacă nu ar trebui să începem acționând mai întâi uh, intern, pentru că acest lucru ne afectează credibilitatea. Cum putem să fim credibili în ochii lumii și în ochii țărilor terțe dacă două dintre cele mai mari zece țări în ceea ce privește populația de apatrizi sunt um, state membre ale Uniunii Europene? Deci cred că întrebarea care se ridică natural este ce putem face pentru a reduce numărul de apatrizi din UE și dacă există indicii cum că situația din Uniunea Europeană se îmbunătățește. Ce putem face pentru a îmbunătăți situația și mai mult? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Demetnecker. Urmează domnul Garster Bryan. Mulțumesc. Aș vrea în primul rând să vă mulțumesc pentru acest raport util și detaliat și uh, recomandările pe care le transmite SAE. Uh, Conform raportului, um, este adevărat că uh, nu avem momentan uh, o politică cu privire la patridie, dar uh, luăm multe măsuri în contextul campaniilor pentru drepturile omului, drepturile copilului, egalitatea între sexe și prevenția conflictelor. Uniunea Europeană abordează problema apatridiei și în politica externă, inclusiv în programele de um, cooperare pentru dezvoltare și programul de extindere. Apatridia este um, o prioritate în diverse uh, strategii de colaborare cu anumite țări și uh, abordăm problema apatridiei în discuțiile cu uh, guvernele respective. De asemenea, în vizite la nivel înalt și în declarații publice s-a discutat problema apatridiei de exemplu, cel mai bun exemplu fiind probabil Myanmar, unde am vorbit uh, discus despre uh, situația populației Rohingya în forumuri multilaterale, în întruniri uh, de nivel înalt, etc. În plus, Europi, Uni, în plus, Comisia Europeană finanțează foarte multe proiecte legate de refugiați și de uh, Um, și care pun la dispoziție uh, fonduri pentru activități pentru apatrizi. De asemenea, avem fonduri pentru uh, UNICEF și alte agenții ONU uh, care lucrează cu apatrizii, de exemplu, ca reacție la Siri- criza refugiaților din Siria. Strategia Comisiei de um, colaborare cu țările terțe pentru azil și refugiați identifică apatridia ca uh, um, prioritate, plus că lucrăm și cu um, asociațiile civile pentru um, îmbunătățirea situației. Am alocat 1,5 milioane de euro uh, pentru proiecte în aceeași sens, plus că există și diverse um, fonduri pentru um, cazuri mai concrete. Pentru 2015 uh, s-au alocat 5 milioane de euro pentru proiecte legate de migrație și apatridie. De asemenea, apatridia este considerată o problemă cheie uh, la nivelul uh, um, procesului de extindere în țările um, care au minorități um, roma din țările balcanice. În prezent punem la punct un cadru prin care să uh, abordăm problema apatridiei în relația cu țările terțe. Este o problemă care ține de democrație și de drepturile omului, motiv pentru care am colaborat cu um, Agenția ONU pentru Refugiați pentru a stabili care sunt țările cele mai relevante și obiectivele cele mai relevante. Va continua acest lucru și în anul care va veni și ne bucurăm foarte mult că ONU ne ajută în acest sens. Nu pot intra în detalii chiar acum, nu pot să vă spun ce se face în fiecare țară din raport, dar pot să vă spun că în Republica Dominicană și Maghiar eh, și Myanmar problemele sunt foarte bine cunoscute și au fost menționate în, în fiecare contact cu autoritățile respective, plus că există um, fonduri care sunt puse la dispoziție pentru rezolvarea acestor probleme. Vrem să ajutăm pe cât se poate Agenția ONU pentru Refugiați în cadrul acestei campanii, inclusiv prin cadrul pe care sperăm să-l finalizăm cât mai curând. Mulțumesc! Thank you very much, Mr. O'Brien. Mulțumesc, domnule O'Brien. Și acum, în concluzie, două minute pentru fiecare invitat. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste comentarii interesante și utile. Cred că s-au adresat deja mai multe întrebări. Eu aș vrea să răspund doar la două întrebări. Prima fiind, uh, Um, faptul că um, nu uh, ne-am concentrat asupra romilor apatrizi din statele membre UE. Este clar că există multe probleme legate de um, exercitarea drepturilor, accesul la documente de identitate uh, pentru romi în UE, unii dintre ei fiind apatrizi, dar vasta majoritate a romilor din statele membre UE au cetățenia statului în care locuiesc, așa că aceste probleme nu țin în sine de apatridie, ci în general de accesul la drepturile omului. Situația este diferită, mai ales în țările din fosta Republică Iugoslavă, unde într-adevăr apare problema uh, nerecunoașterii cetățeniei unor romi în urma uh, dezmembrării Iugoslaviei. În al doilea rând vreau să spun câte ceva despre uh, problema faptului că lipsește um, 80% din voința politică. Cred că o parte din comentariile care s-au făcut uh, astăzi se referă la uh, problema principală și anume vizibilitatea cred că am reușit să uh, facem foarte multe progrese, măcar și uh, reușind să discutăm despre problema neexistenței voințe politice, dacă am reușit să definim apatridia ca o problemă care ține de drepturile omului și să nu să o discutăm la pachet cu drepturile omului, ci individual. Deci ar fi bine să avem măcar un cadru, uh, rapoarte individuale pentru apatridie în cadrul rapoartelor cu privire la drepturile omului, pentru că astfel această problemă problemă ar fi înțeleasă mai bine și țările ar putea fi trase la răspundere mai ușor. Mulțumesc, domnul Mandi. Vă mulțumesc pentru întrebări și comentarii. Vreau să vorbesc și eu despre problema voinței politice. Este clar că în unele state membre există o anumită inerție. Există convenții care sunt foarte vechi și statele membre nu au uh, studiat această problemă decât de câțiva ani. Este un lucru recent și abia ce au început să înțeleagă cât de important este protejarea drepturilor omului și care este rolul pe care fiecare stat uh, membru uh, poate să-l joace um, semnând aceste convenții. Să vă explic de ce este o problemă care ține de inerție. Legile cu privire la cetățenie din Franța, Italia și Spania sunt foarte bune și, dacă sunt puse în aplicare corect, nu duc la apariția apatridiei. Pe de altă parte, nici una dintre uh, niciuna dintre aceste țări nu a semnat uh, convenția din 1961. Deci, practic, nu există obstacole la nivelul legislației naționale, ci pur și simplu um, legislativul și executivul trebuie să coopereze și să discute semnarea acestei convenții. În Italia, din fericire, Consiliul Ministrilor a aprobat um, semnarea convenției, deci se vor face progrese. Pe de altă parte, Uniunea Europeană uh, și-a luat angajamentul în 2012 la ONU că toate statele uh, membre vor adopta uh, Convenția din 1964 cu privire la apatridie, dar mai există încă patru state, Estonia, Polonia, Malta și Cipru, care nu au făcut încă acest lucru. O altă întrebare a fost uh, dacă este important să luăm și măsuri pe plan intern. Da, absolut este important pentru că putem să fim un exemplu și evident că uh, aderând la această convenție um, am putea să facem acest lucru. În al doilea rând, am putea să reducem numărul de apatrizi, dar asta se face prin reformarea legislației naționale. Mă bucur foarte mult să anunț că astăzi Parlamentul din Estonia a, a adoptat o reformă a um, legislației cu privire la um, cetățenie, conform căreia cetățenia se acordă mai ușor apatrizilor și uh, păr, uh, copiii născuți din părinți apatrizi primesc cetățenia automat. Este nevoie de acest lucru și în țările cu populații mai mari, și dacă mai multe țări vor face asta, atunci numărul de apatrizi din UE va scădea. Dar trebuie ca acest lucru să se facă mai rapid. Um, haideți să vorbim și despre um, migrație și apatridie. Uh, da, um, apatrizii sunt împinși către migrație pentru că dacă nu au drepturi în țările unde s-au născut, atunci uh, poate că o să se suie pe o barcă sau o să plece în toate colțurile lumii pentru a -și găsi um, pentru a găsi un loc care le va acorda măcar drepturi ca refugiați. Deci, practic, este clar că apatridia duce la migrație. În 1994 s-a hotărât uh, ca uh, um, s-a hotărât să ne concentrăm asupra apatridiei uh, pentru că tocmai se dezbinaseră URSS și Iugoslavia și astfel au apărut foarte mulți apatrizi care căutau statut de refugiat, în, inclusiv în Uniunea Europeană. Deci, practic, este în interesul statelor membre să rezolve această problemă. Mulțumesc, domnule Mandy. Domnule Abdel Salam, două minute pentru concluzii. Vă mulțumesc. În primul rând vreau să spun că problema Siriei este foarte importantă, mai ales pentru refugiații din Palestina, pentru că de, deja avem uh, 67.000 de uh, de refugiați în um, Liban și 50.000 în Siria. Acești, um, aceștia nu au drepturi pentru că Libanul nu vrea să îi accepte nici ca refugiați. Deci, practic, apatridia lor duce la ceva și mai grav. Deci, practic, acum avem nevoie ca Uniunea Europeană să ia poziție pentru ca ei să fie apărați, deoarece refugiații sunt uh, uh, trimiși înapoi în Siria, unde uh, sunt omorâți. Vă mulțumesc, doamnă Green. O concluzie. Faptul că abordarea um, apatridiei și a prote- protejării um, minorităților în um, statele membre, noi am vrea ca aceste uh, probleme să fie legate și tratate împreună. Doamna Post, vreți să spuneți ceva? Cred că m-ați înțeles un pic greșit. Am vorbit despre sute de mii uh, de uh, romi care sunt discriminați în uh, Uniunea Europeană, dar de fapt există milioane. Eu vorbeam de sute de mii care sunt apatrizi în țări precum România, Bulgaria și evident că și în țările din fosta Republică Iugoslavă. Evident că există și mulți romi care au plecat din cauza războiului din Balcani, dar eu, uh, eu am vorbit despre romii apatrizi, nu discriminați în general. Da, este clar. Vă mulțumesc foarte mult tuturor. Am discutat această problemă puțin mai mult decât uh, ne planificaserăm, dar este un subiect important în Parlament. Trebuie să existe uh, și timp pentru dezbaterea acestei probleme, deci aș vrea să mulțumesc experților. A fost o discuție fascinantă, vă mulțumim. Thank <laughs> you. cu titlu individual și mulțumesc și eurodeputaților care au uh, militat pentru cauza domnului Badawi. Bicirea a început acum două săptămâni. După cum uh, spuneți, speram ca soția să să poată vorbi cu noi în direct, însă din păcate din cauza dificultăților tehnice nu e posibil. Avem totuși două înregistrări video, după care să vă punem la curent cu uh, ultimele noutăți. Avem o reacție din partea familiei uh, domnului Badawi, care se află în Canada în acest moment, în exil. Um, este o scrisoare pe care o scrie um, fica domnului Badawi, este ca parte unei campanii mai largi de a scrie atunci când apar cazuri de acest gen. Și avem apoi și un scurt uh, mesaj video din partea doamnei Ensaf, soția domnului Badawi,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 Yeah, perhaps whilst waiting for the... În timp ce așteptăm să se încarce mesajele video, o să vă pun la curent cu ce s-a întâmplat. După cum știți, Raif Badawi a fost condamnat anul trecut la 10 ani de închisoare și 1000 de lovituri de bici pentru că a creat un blog online în care îi uh, încuraja pe concetățenii săi să-și exprime părerile cu privire la uh, problemele sociale și politice. Pe 9 ianuarie, acum două săptămâni, vineri, a primit uh, primele 50 de lovituri de bici, a fost prima pedeapsă, și am uh, auzit că restul pedepsei se va administra în fiecare, în fiecare vineri, în fiecare săptămână, timp de 20 de săptămâni și asta se va întâmpla în public. Pentru că Cazul său a beneficiat de multă atenție internațională în ultimele două săptămâni din partea guvernelor și din partea mass media. Săptămâna trecută, când ar fi trebuit să primească încă 50 de lovituri de bici în fața moscheei din Jeddah, acest lucru nu s-a mai întâmplat, ar fi trebuit să fie dus cu mașina în piața din fața moscheei. Doctorul l-a consultat și a văzut că rănile nu îi se vindecaseră suficient ca să mai reziste la încă 50 de lovituri de bici. Așa că pedepsa a fost amânată pentru vinerea aceasta. Din câte știm, cele 50 de lovituri îi se vor administra într-adevăr în această vineri, nu va mai sta o amânare. În mass media, au apărut informații cum că regele ar fi înaintat acest caz uh, Curții Supreme și uh, acest lucru a generat multă speranță. Însă am înțeles că cazul a fost uh, înaintat Curții în decembrie, înainte de Crăciun, dar nu ca răspuns la reacția internațională. Așa că nu prea avem multe speranțe cum că flagelarea să nu mai fie continuată. Să vedem dacă ne ajută da tehnica. Nu?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 y voy a leer el testimonio de su hijo porque veo que no tenemos las imágenes. Acesta a fost mesajul soției. Acum să vedem care este mesajul uh, fiicei lui Raif Badawi. Tată, crede-mă, niciodată n-am crezut că voi trăi fără tine. N-am crezut că nu vei fi acolo în fiecare dimineață să mă trezești dimineața înainte să mă duc la școală. Ești în închisoare la mare depărtare de mine pentru că te-ai bătut pentru ideile tale. Ești o persoană pașnică care iubește oamenii și nu le dorește decât binele. De ce ești închis? Asta e întrebarea pe care mi-o pun în fiecare zi. E pentru că ai creat un website care încurajează dezbaterea politică și socială? Atunci când mama mi-a spus că ești închis din cauza ideilor tale, ți-am căutat numele pe Google și am fost surprins să văd sprijinul pe care ți-l acordă toată lumea. Fără mama am fi suferit și mai mult din cauza lipsei tale, dar mama e puternică, nu te îngrijora. De doi ani și jumătate face tot ce poate pentru a compensa lipsa ta, dar nimic nu te poate înlocui. Surorile mele și cu mine ne întrebăm în secret cum putem face ca să te scoatem din închisoare. Miriam a zis că se va duce în Arabia Saudită și că va sparge zidul închisorii și va lovi pe gardeni astfel încât tata să iasă de acolo. Așteptăm să vii acasă. Te așteptăm în fiecare zi să vii cu aeroportul la Montreal. O să mă vezi acolo așteptându-te și plângând și nu o să mă opresc până când nu o să mă iei în brațe și să-mi uști lacrimile. Dudi, cum arăta? Thank you very much and thank you very much for, for, for reading that. Mulțumim, mulțumesc pentru că ai citit acest uh, mesaj. Da, într-adevăr, uh, cazul lui Raif uh, a suscitat uh, multe reacții pe plan internațional. Ce important e ca această atenție să continue. Autoritățile din uh, Arabia Saudită au o mare grijă la reputația de care se bucură în plan internațional și nu vor să aibă o reputație proastă. Nu vor să genereze o impresie proastă în ochii lumii. Arabia Saudită trebuie să înțeleagă și Uniunea Europeană trebuie să îi explice că dacă face astfel de acte încălcând grav dreptul internațional, așa cum spunea și uh, înaltul comisar al ONU, astfel de încălcări vor avea încălcări și consecințe grave. Mai și consecințe în ce privește relațiile dintre UE și Arabia Saudită. În plus, trebuie să fim foarte clari și să cerem eliberarea lui Raif și a tuturor celorlalți deținuți pe motive de conștiință din Arabia Saudită, care sunt um, deținuți pur și simplu pentru că și-au exprimat pașnic opiniile. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Nicols! Avem uh, aici uh, alături de noi un reprezentant al SAE, Serviciului European de Acțiune Externă, pe care îl rugăm să ne dea informații. Domnule Slovac. Da, mă numesc Peter Slovac și uh, mă ocup de țările din uh, Golf, din partea Serviciului de Acțiune Externă. Vă mulțumesc că îmi dați ocazia de a interveni. SAE a urmărit îndeaproape cazul bloggerului saudit uh, Raif Badawi de când a fost întemnițat din iunie 2012. Domnul Badawi a primit o pedeapsă de 10 ani de închisoare și 1000 de lovituri de bici. Îi se interzice să, folosesc, să, apară, să folosească canalele media și uh, un milion de riazi o amendă, cam 230.000 de euro. În uh, septembrie pe 1 septembrie aceasta a fost sentința dată de Curtea de Apel Domnul Badawi a fost acuzat de încălcarea valorilor islamice, încălcarea legii sharia, blasfemie, batjocorirea simbolurilor uh, religioase și folosirea internetului prin promovarea acelui uh, website uh, liberal saudit. Domnul Badawi a fost bicit în public în Jeddah pe 9 ianuarie, a primit primele 50 de lovituri de bici. SAE în aceeași zi a dat o declarație. Președinta intervine. Îmi cer scuze, suntem în mare întârziere. Avem deja descrierea faptelor, vă rog să nu insistați. Da, ă, așa este. Continui. Uh, SAE în aceeași zi a emis o declarație prin care își exprimă convingerea fermă că pedepsele corporele și alte astfel de tratamente sunt inacceptabile și contravin principiului demnității umane. De asemenea, cere autorităților saudite să suspende orice alte pedepse corporale împotriva domnului Badawi și să elimine practica biciuirii, o pedeapsă care nu e în conformitate cu legislația internațională privind drepturile omului, inclusiv cu Convenția împotriva torturii pe care a ratificat-o Arabia Saudită. În strânsă cooperare cu statele membre, CAE a a avut mai multe inițiative formale și informale de a veni în întâmpinarea autorităților saudite, atât aici la Bruxelles cât și la Riyadh. Cu privire la cazul domnului Badawi, noi am uh, explicat interlocutorilor saudiți riscul la care se supune Arabia Saudită își va păta reputația, mai ales dat fiind uh, evenimentele recente din Franța și reacția puternică ce a apărut uh, în Europa pentru libertatea de exprimare. Există o reacție foarte puternică din partea publicului care a devenit emblematică pentru foarte mulți dintre cei din Uniunea Europeană. Noi credem că în acest context e bine să să insistăm mai mult pe moderare, pe moderație și pe abordarea pașnică. Avocatul domnului Badawi este și el într-o uh, situație destul de gravă. Domnul Waled Abu al kair a fost acuzat de asemenea și uh, a primit o pedeapsă. Noi vom folosi toate instrumentele diplomatice pe care le avem la dispoziție în următoarele zi pentru a îl aștepta pe domnul Badawi. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnul Strevicius. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să le spun colegilor și celorlalți că 105 eurodeputații din Parlamentul European au semnat o scrisoare prin care cer înaltului reprezentant măsuri uh, eficiente și urgente cu privire la cazul domnului Raif Badawi. Sperăm că aceste 105 voci și semnături să aibă un oarecare impact asupra situației. Președinte, vă mulțumesc foarte mult. Acum vreau să vă anunț că ambasada Arabiei Saudite a fost invitată să participe la ședința noastră, se află în sală, însă nu dorește să ia cuvântul. Stimat uh, reprezentant, o să vă rog să transmiteți mesajul nostru din această dupămasă și anume că Parlamentul European va continua să insiste ca domnul Raif Badawi să fie eliberat urgent. Sperăm că prin uh, această sesiune dumneavoastră să transmiteți vocea noastră mai departe către țara dumneavoastră. Acum vom face o fotografie împreună cu Amnesty International afară, pe coridor și cine dorește să se alăture acestei cauze e invitat să vină să se fotografieze cu noi.